la Pakistan și la cazurile noi de persecuție. Dau cuvântul uh, raportorului domnului Bilan. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Niedawne przypadki skazywały. Mulțumesc, domnule președinte. Cazurile recente de condamnări uh, la moarte ale creștinilor par să fie incredibile. cuplul de creștini care a fost uh, acuzat recent de blasfemie și uh, Savan Masif, Masih au fost condamnați în martie. În plus au existat și alte acte de violență împotriva mai multor creștini de exemplu, acte constând în uh, incendierea de biserici sau de locuințe uh, ale creștinilor. Și asta și nu există nicio justificare pentru astfel de acte de violență. Dar, cu toate acestea, astfel de cazuri se întâmplă. Asta se întâmplă uh, în majoritatea țărilor islamice. Nu este o situație excepțională doar în uh, Pakistan. Potrivit uh, indicelui de persecuție, Pakistanul se clasează pe locul 8 În plus, a existat uh, un atac uh, la, într-o biserică din uh, Varșava, unde au fost uh, uciși opt oameni. Cred că trebuie să punem capăt acestor atrocități, să se revizuiască legea blasfemiei și să se garanteze protecția tuturor cetățenilor din țară. Pentru că astfel de acte nu pot fi justificate. Iar astfel de pedepse foarte grave sunt o încălcare a statului de drept. Coleg Bilan. Mulțumesc, domnule Bilan. Urmează domnul Repo, un minut. Arvoisa puhemies, pakistanissa on ollut voimassa laki jumalan Mulțumesc, domnule președinte. De, uh, mai bine de 30 de ani există în, în Pakistan o lege despre blasfemie. În ultimele luni, în Pakistan, au existat mai multe condamnări la moarte uh, pe baza acestei legi. Multe uh, cazuri sunt motivate politic. De multe ori este vorba de dezbateri uh, și confruntări uh, uh, regionale și uh, de cele mai multe ori sunt vizate și discriminate minoritățile religioase. ONU a solicitat ca această lege să fie abrogată. Libertatea de exprimare reprezintă un drept fundamental central. Ea este limitată atunci când apar situații care incită la discriminare sau la ură uh, în statul respectiv. Statul nu trebuie să decidă cum, gând, cum să gândească oamenii și, de asemenea, nu trebuie să urmeze sfatul uh, extremiștilor. Din păcate, această chestiune care vizează religiile s-a transformat într-o problemă la nivel mondial. Cetățenii trebuie să aibă posibilitatea de informare și dreptul de a-și transmite părerile mai departe. O societate care discută este mai bogată și un ochie către pluralism. Președintele, mulțumesc, domnule Repo. Urmează pentru un minut doamna Corola. Olen vuosia tehnyt ihmisoikeustyötä ja yksi havaintoni on, että... Mulțumesc, domnule președinte. Constatarea mea este că problema drepturilor omului de multe ori se bazează pe uh, codul uh, penal și pe modul în care este acesta interpretat. De multe ori vorbim despre o gaură neagră pentru drepturile omului în acest context. Uh, în acest sens se conturează și legea blasfemiei din Pakistan. Vorbim aici de cuplul uh, creștin pakistanez care a fost condamnat la moarte, acuzat că ar fi trimis un SMS insultător uh, la adresa profetului Mahomed. Ei bine, ei spun că uh, ei pierduseră telefonul înainte să fi fost trimis mesajul. În Pakistan am uh, cunoscut uh, persoane uh, care fuseseră condamnate la moarte, respectiv erau amenințați de această pedeapsă. Sigur că blasfemia poate fi invocată și din motive de invidie sau alte motive. Un fost ministru, de asemenea, a dorit ca legea blasfemiei să fie modificată, a dorit uh, și ca această paletă de interpretări să fie anulată. Uh, el a fost uh, ucis, la fel cum s-a întâmplat și cu fostul guvernator Salam Taser. Mulțumesc, Coro, la spune președintele, urmează doamna Șalche. Yes. <laughs> Thank you, President, Commissioner, colleagues. The use of blasphemy laws in Pakistan is disturbing. Utilizarea legislației antiblasfemie în Pakistan uh, nu respectă ceea ce ne considerăm drepturi uh, Uh, universale ale omului. Minoritățile și în special creștinii suferă în special din cauza acestor legi și a sentințelor dure. Uh, legile blasfemiei uh, îngrădesc libertatea de exprimare astfel încât Națiunile Unite au cerut țării să abroge aceste legislații, aceste legi. Sute de crime de onoare sunt de asemenea înregistrate în fiecare an. Uniunea Europeană a dat statut GSP Plus uh, recent Pakistanului cu condiția să implementeze Convenția Drepturilor Omului, Convenția Drepturilor Omului. Deci uh, cerem uh, guvernului Pakistan să transforme moratoriul de facto al pedepsei cu moartea într-o abolire reală, să accelereze reforma madraselor, școlilor religioase și reforma în domeniul discursului bazat pe urlă. Și mai ales să oprească cenzura internetului, și să revizuiască legislația legată de terorism și de ONG-uri. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc, doamne Șache. Urmează doamna Sousa. Mulțumesc, domnule președinte. Este bine cunoscut faptul că Uh, conflictul din Afganistan uh, a creat foarte multă instabilitate în regiune, în special în uh, Pakistan. Persecutarea religiilor, minorităților religioase în Pakistan este o practică frecventă și nu doar minoritățile creștine au de suferit. Toate minoritățile suferă de amenințări teroriste, crime și alte uh, Uh, acte precum uh, crime judiciare sau extrajudiciare. Există cazuri de ziariști uh, sau de lideri de sindicat care au fost uciși, iar femeile sunt o categorie foarte vulnerabilă. Adesea, acestea se folosesc ca o scuză pentru rivalitățile politice. Se estimează că 8.000 de persoane își așteaptă Um, pedapsa cu moartea în Pakistan, iar în același timp violențele continuă. Este extrem de important să punem uh, presiune asupra guvernului pakistanez pentru a pune capăt acestei situații în care oamenii sunt persecutați din cauza apartenenței religioase. Este important să facem un apel uh, la guvernul pakistanez să garanteze libertatea internetului și libertatea femeilor și celor care luptă pentru drepturile omului. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Sousa. Urmează doamna Kronberg. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă, doamnă președinte, dragi colegi. Violențele sectare, sectare continuă în Pakistan. Condamnăm cu putere toate actele de violență împotriva comunităților religioase și toate tipurile de discriminare și intoleranță pe motive religioase sau de credință. Guvernul pakistanez trebuie să intervine pentru a proteja victimele uh, violențelor colective motivate religios. Trebuie să interzică uh, discursul public uh, încărcat de ură față de minorități și să promoveze toleranța și înțelegerea reciprocă cerem autorităților pakistaneze să-i uh, trimită în judecată pe cei responsabili de incitare și de acuzații false de blasfemie. Guvernul ar trebui să înceteze cenzurarea internetului și ar trebui să revizuiască uh, proiectul de lege antiteroristă și proiectul de lege privind ONG-urile. Mulțumesc, doamna Kronberg. Urmează acum uh, oratorii numele grupurilor politice. Domnul Poselt, un minut. Domnule președinte, Pakistanul are un trecut dificil, o istorie complicată, iar numele său este o înșiruire de litere artificiale, la fel cum este tot statul, care s-a uh, format dintr-o diviziune a uh, unui stat britanic, uh, indian și uh, de aici a reuși, reieșit o uh, comunitate musulmană minoritară. Uh, comunități întregi au fost strămutate și toate aceste lucruri au consecințe până astăzi. Cu toate acestea, nu putem accepta faptul că aici se uh, acționează într-un mod violent. Nu numai între hinduși și musulmani există acte de violență, nu numai între diferitele confesiuni ale islamului, ci există foarte multe uh, violențe și împotriva creștinilor de acolo. Dragi colegi, trebuie să spun uh, cât se poate de clar. Sigur că trebuie să ne implicăm pentru libertatea religioasă a tuturor, dar cine, dacă nu noi, europenii, ar trebui să fim cei care îi protejează pe creștini? Aceasta este sarcina noastră centrală, iar această sarcină centrală trebuie să ne o îndeplinim și uh, față de partenerul nostru, Pakistan. Pakistan. Mulțumesc, domnule Posselt. Urmează domnul Messerschmidt, un minut. Tak, formand. Selvfølgelig er det vigtigt, hvad der foregår i Pakistan, og selvfølgelig er det foruroligende. Ceea ce se întâmplă în Pakistan este important și de asemenea este îngrijorător. Dar lucrurile nu se întâmplă de azi de mâine acolo, ci de multă vreme. Și important este să vedem ce putem face noi de aici, de la Parlamentul European. <laughs> Pentru că uh, noi uh, nu suntem noi am fost aleși de către cetățenii europeni și Consiliul a arătat că 5 ani de zile nu a acționat în niciun fel în ceea ce privește uh, depășirea crizelor în lume. Cel mai important cu privire la Pakistan este să spunem că guvernele naționale ar trebui să uh, devină active, să acționeze. Uh, nu se poate să vină un comisar uh, inactiv aici să se referă la Pakistan. Cred că ar trebui să solicităm guvernelor să preia răspundere pentru țările pe care le reprezintă. Aceasta este o chestiune care ține și de nivelul național. Președintele, mulțumesc domnule Messerschmidt, urmează domnul Kelly. Uh, uh, mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu colegii mei că trebuie să condamnăm aceste legi ale blasfemiei din Pakistan. Într-adevăr, această situație uh, exista și înainte de înființarea statului actual în 47. Uh, Dar aceste legi au fost consolidate în uh, anii 80 când uh, a fost introdusă pedeapsa cu moartea pentru blasfemie. În 2013, mai mulți oameni au fost condamnați pentru blasfemie și în prezent există 17 persoane care își așteaptă pedeapsa cu moartea și alte 20 de persoane care au fost condamnați la închisoare pe viață. Noi trebuie să facem tot posibilul pentru a pune capăt acestei situații, mai ales uh, când uh, vine vorba de introducerea unui nou mod de a gândi în Pakistan. Mulțumesc. Herr Kollege Kelly, erlauben Sie eine Domnule Kelly, permiteți o întrebare din partea colegului Poselt. Domnule Poselt, vă rog. Da, voiam să adresați, de fapt, întrebarea domnului Messerschmidt. În mod excepțional puteți face acest lucru. Domnule Messerschmidt, sunteți de acord? Da, a indicat că este de acord. Domnule președinte, doream să-l întreb pe domnul Messerschmidt de ce folosește acest subiect important pentru a uh, iniția niște atacuri împotriva Uniunii Europene. Comisia aleasă de către uh, Uniunea Europeană este uh, la fel de utilă și face o treabă la fel de bună precum și uh, comisiile uh, alese de guvernele naționale, însă are o greutate mai mare pentru că este aleasă la nivel comunitar și nu la nivelul fiecărei țări în parte at sammenligne vores nationale regeringer med det som cathy øh, ashton har foretaget Guvernele noastre naționale uh, ei bine, trebuie să comparăm activitatea acestora cu uh, ceea ce se uh, întâmplă aici la nivel național și cu activitatea domeniului Ashton. Ar fi o jignire să facem acest lucru, pentru că toate partidele sunt de acord că Serviciul European de Acțiune Externă, în perioada scurtă în care a funcționat, nu a funcționat mai deloc. Guvernele naționale au uh, oferit mereu rezultate într-o perioadă de timp lung. Însă acum avem un serviciu uh, european de acțiune externă și uh, totul uh, este haotic, vorbim despre fraudă, deci cred că putem să mai adresăm și câte o critică din când în când. Președintele, mulțumesc. Trecem acum la procedura Catch the Eye. Există mai multe solicitări de intervenție decât putem admite, de aceea voi ține cont, printre altele, și de cine uh, se mai regăsește pe lista de intervenienți din această după amiază. Și dau cuvântul doamnei Iegle. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. Rezultatele uh, și evenimentele actuale uh, în ceea ce privește blasfemia în Pakistan este condamnată de toată lumea. Protecția minorităților religioase reprezintă o orientare foarte importantă a politicii externe a Uniunii Europene. Creștinii uh, reprezintă mai mereu obiectiv de discriminare și de violență. Uniunea Europeană trebuie să intervină cu determinare în acest sens și orice tip de extremism trebuie respins. Mai ales într-o țară atât de importantă precum Pakistanul, care consideră că este o putere regională care influențează zona. Ei bine, în acest sens trebuie să ne asigurăm că această țară preia statutul de model în regiune. Pakistanul uh, are o importanță foarte mare și în relația cu Afganistanul. Radicalismul trebuie trebuie uh, combătut împreună și democrația și pluralismul trebuie promovate. Numai în acest fel, Pakistanul uh, va ajunge la o situație stabilă. Dacă Pakistanul uh, ajunge să ajungă o situație stabilă, atunci întreaga regiune va avea de câștigat. O regiune împăcată a Asiei de Sud ar putea să fie benefică Uh, în lume și vă mulțumesc, domnule președinte, este ultima mea, ultimul meu discurs după 15 ani de activitate la Parlamentul European. Mulțumesc tuturor pentru o colaborare foarte bună. Vă rog să continuați să protejați drepturile omului. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Iegle, și dumneavoastră toate cele bune din partea noastră a tuturor. Doamna Gurmai. Mulțumesc. Recentele cazuri de persecuție pe motive de blasfemie împotriva minorităților religioase sunt foarte îngrijorătoare. În ciuda măsurilor luate de guvernul pakistanez în 2008, situația zilnică a minorităților religioase rămâne extrem de precară. Cazurile menționate în rezoluție demonstrează încălcări grave ale libertății de gândire, conștiință și religie. Mai mult, situația femeilor și uh, fetelor care sunt confruntate cu uh, mariajele forțate și cu crimele de onoare e foarte gravă. Deci susțin această rezoluție guvernul pakistanez trebuie să-și crească serios eforturile față de aceste două provocări. Mai întâi să schimbe legislația pentru a asigura nu doar prevenirea crimelor împotriva minorităților religioase, dar și uh, judecarea celor care au comis astfel de crime. Al doilea rând, și mai ales când vine vorba de situația femeilor, îmbunătățiri semnificative sunt necesare în domeniul educației, începând cu școlile religioase. Altfel, uh, vor fi întregi generații de femei și de fete care vor fi sacrificate. Mulțumesc! Mulțumesc, doamne Gurmai, și în încheierea procedurii știai, doamna Hübner. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Astăzi discutăm despre o țară care a introdus pedepsa cu moartea pentru blasfemie. Nu mai există niciun alt loc în lume în care oamenii pot să-și uh, acuze vecinii de blasfemie. toți, wszyscy powiedzieć głośno nie. Încălcând astfel drepturile fundamentale ale omului. Trebuie să spunem că nu, nu putem să tolerăm o astfel de lege. Pakistanul uh, introduce acum restricții pentru toate minoritățile religioase. Creștinii nu-și mai pot uh, exercita credința și trebuie să spunem clar că astfel de practici sunt inadmisibile. Mulțumesc. Dau acum cuvântul domnului comisar Almunia. Thank you very much, Mr. President, honorable members. Mulțumesc, domnule președinte, distinși deputați. Uh, Situația minorităților religioase din Pakistan este în centrul uh, agendei discuțiilor între Uniunea Europeană și Guvernul Pakistanului. Ne-am exprimat întotdeauna îngrijorările legate de climatul de violență și de atacuri la adresa um, minorităților religioase. Și, bineînțeles, am menționat și problema uh, aplicării legii privind blasfemia. Această problemă este pe ordinea de zi a discuțiilor între UE și Pakistan, iar uh, recent uh, Cathy Ashton a discutat uh, cu ministrul de externe Aziz domnul Lambrinidis, care este reprezentantul special al ONU pentru drepturile omului, va vizita Pakistanul în curând, iar aceasta va reprezenta o nouă oportunitate de a reitera această problemă. În uh, Pakistan s-a înregistrat o creștere a extremismului uh, violent în foarte multe părți ale țării. Țintele au fost minoritățile religioase, dar și uh, femei, așa cum spunea și doamna Gurmai, oameni uh, care promovează educația și sănătatea, în special fetele și uh, aceste situații inacceptabile trebuie să fie rezolvate. Lipsa unei educații adecvate și problemele economice uh, grave înseamnă că tinerii șomeri uh, sunt expuși manipulării de către lideri uh, politici sau religioși fără scrupule. De aceea, eforturile autorităților de a combate uh, violența vor fi uh, puse la încercare de grupurile uh, Uh, de extremiști. Este în interesul Europei și în uh, interesul stabilității regiunii să facă tot posibilul pentru a-i uh, susține pe majoritatea pakistanezilor care uh, resping uh, sectele și care vor prosperitate și democrație în țara lor. Este esențial să ne angajăm într-un dialog cu Pakistanul și să ne angajăm și în activități practice. Suntem pregătiți să ne angajăm în programe care să rezolve problema discriminării pe baze religioase. De asemenea, vom căuta modalități de a contracara discriminarea și atacurile religioase prin revizuirea legislației și prin mecanisme specifice de a aborda aceste atacuri. Apoi, UE susține proiecte pentru a îmbunătăți accesul grupurilor vulnerabile din Pakistan și în plus trebuie să creștem nivelul de conștientizare cu privire la drepturile omului. Suportul pentru educație continuă să fie o prioritate pentru sprijinul Uniunii Europene pentru Pakistan. Credem că monitorizarea drepturilor omului care rezultă din uh, includerea Pakistanului în sistemul GSP, care depinde de implementarea convențiilor uh, internaționale în domeniu, reprezintă o bună bază pentru a obține progrese în lupta pentru drepturile omului. Vom uh, discuta în continuare despre libertatea de exprimare, despre libertatea de gândire și vom uh, încuraja Pakistanul să își protejeze toți cetățenii, inclusiv minoritățile religioase, uh, creștinii, femeile și copiii. Comisia, Consiliul, Parlamentul și toți cetățenii europeni care cred în drepturile omului trebuie să se implice. Mulțumesc, domnule comisar Almunia. Domnule sonik doriți să punctați uh, cu privire la procedură? Da, domnule președinte, pentru că mai suntem vreo 12 în sală. Așadar, cred că atunci când e ultima sesiune, puteți să acordați uh, timp pentru intervențiile spontane tuturor colegilor care o cer. Ar fi bine dacă ați face asta. Domnule Sonic, la începutul dezbaterii am spus că nu voi putea da cuvântul tuturor celor care s-au înscris. Mai avem două proceduri CHDI. Mai este și un alt coleg uh, căruia nu i-am dat cuvântul. Îmi pare foarte rău, însă nici în această ultimă zi nu putem continua cu intervențiile la sfârșit. Țin cont de asemenea și, uh, dacă, uh, și de momentul în care sosesc uh, în sală colegii care doresc să ia cuvântul. Există șase rezoluții care au fost înaintate cu privire la acest punct. Votul va avea loc după încheierea tuturor dezbaterilor. Urmează acum subiectul pe tema Siriei cu privire la situația din anumite comunități vulnerabile de acolo. Vor la cuvântul mai întâi